And you have some Avete tutti la tessera? Sper că aveți cu toții cartela de vot uh, la dumneavoastră. Vom începe imediat. Avem o zi foarte încărcată. Bine ați venit cu toți. Începem cu punctul 8, deficitul Uniunii Europene în ceea ce privește proteinele vegetale, care este soluția și s-au depus 132 de amendamente. Raportorii au negociat 11 amendamente de compromis și le mulțumim pentru muncă. Sperăm că rezultatul votului va fi cât mai consensual cu putință. Sperăm că va reprezenta toate avizele din această comisie. Îi dau, îi dau cuvântul lui Martin, pentru că s-a anunțat un amendament oral. Martin Hoisling are cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. De fiecare dată când uh, sunt multe amendamente, avem și foarte mult de lucru. Am uh, încercat să găsim un număr mare de compromisuri. Numărul de compromisuri n-ar fi putut crede că uh, suntem de acord, însă Multe amendamente au fost puse sub semnul întrebării. Compromisurile la care am ajuns trebuie să întrunească aprobarea grupului și aș vrea să spun uh, ceva în privința a două puncte. Există un punct în privința căror, căruia trebuie să discutăm mai mult, și anume proteinele animale. Am găsit un compromis asupra acestui punct, un compromis pe care îl putem cu greu accepta și având în vedere discuția din Germania, știm că există întotdeauna probleme cu controlul. Poate că ar fi bine să nu trec uh, sub tăcere un subiect și anume chestiunea organismelor modificate genetic. Grupul nostru a spus întotdeauna că OMG-urile nu au ce căuta în acest raport. Pentru că problema care ne preocupă pe noi este dacă Uniunea Europeană poate remedia uh, penuria de proteine vegetale. Nu este vorba despre importul, uh, importul de soia modificată genetic. Dacă am include acest uh, subiect, uh, am da acestui uh, raport o cu totul altă da, dimensiune. Lansez un, raport, un apel grupului. Aș vrea să știu ce se întâmplă mâine. Deocamdată nu am primit niciun fel de informație, însă sper că va exista un vot pozitiv. Mulțumesc, Martin. Începem cu votul. Aveți cu toții lista de vot. Avem 20 deputați pe prezenți, 17 doar pot vota. Vă cer să controlați și dumneavoastră. Deschid votul la compromisul de amendament numărul 1. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. S-a adoptat compromisul. S-a închis votul. O cerere de intervenție. Vreau să fiu înregistrat pentru vot. Um, să vedem dacă în continuare cartela noastră nu funcționează. Amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul. Ați, a votat toată lumea? S-a închis votul. S-a adoptat. Deschidem votul la amendamentul 95. Închid votul la amendamentul 95. Se adoptă. Există o cerere de amendament oral. Trebuie să vă întreb dacă suntem cu toții de acord pentru a vota cererea de amendament oral. Nu este nimeni împotriva, vom vota. Votăm imediat. Vom vota amendamentul oral al domnului Dofman. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. Amendamentul oral al domnului Dorfman se adoptă. Votăm amendamentul de compromis numărul 3. S-a deschis votul. La votazione compromisul 3. Chiusă la votazione compromisul 3. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm 99. Amendamentul domnului Niculescu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 100. Garcia Perez. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm 101. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul la 101. Se respinge. Votăm amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul asupra amendamentului de compromis numărul 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. votul asupra amendamentului 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Trecem la votul asupra amendamentului de compromis numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 100. 17. Este un amendament oral. Toată lumea este de acord pentru a vota amendamentul oral prezentat de domnul Lavia? Da? Perfect. S-a deschis votul în privința amendamentului 117. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis numărul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 116, Tabajdi, s-a deschis votul. Îmi cer scuze. Trecem direct la amendamentul de compromis numărul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la votul asupra amendamentului de compromis numărul 9. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 129, Reimer și uh, restul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Și, în sfârșit, amendamentul 131 al domnului Niculescu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la um, numărul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Numărul 2. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 4. Sikirski. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 3. A votat toată lumea. S-a închis votul, se adoptă. Trecem la numărul 5. A votat toată lumea. S-a închis votul. Trecem la 6. S-a închis votul. Se adoptă. Numărul 7, Le Fol. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 8. S-a deschis votul. Idem. Se respinge. Trecem la considerentul 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 12. A votat toată lumea, se respinge. A fost uh, pentru domnul Le Foll. 13. S-a deschis votul. Reimers și ceilalți. S-a închis votul. Se adoptă. 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 16. Dantin. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se respinge. 18. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 21. Votăm 21. Considerentul 21. 21. Vot închis. Se adoptă. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. opt. Votăm 28 acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis la 28 se respinge. Votăm 29 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30. Toată lumea este de acord? Le Foll se adoptă. Votăm 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm 32, Dantin. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 34. Votăm. S-a închis votul. Se respinge. 35. Votăm 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 36. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Treizeci și șase se adoptă. Treizeci și șapte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Considerentul 37 se respinge. 38. Votăm 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Patruzeci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm 41. S-a deschis votul. 41. Se adoptă. 42. Maier. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 43. Votăm 43. S-a deschis votul. 4-3. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 44 acum. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul. 44. Se respinge. 45. Votăm 45. Votul se închide. 45 se adoptă. 46 acum. Votăm amendamentul 46. Toată lumea a votat. Se adoptă. 47. Votăm 47. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Se adoptă. 48. Votăm 48. Toată lumea a votat. Se adoptă. 49. Votăm 49 acum. Se adoptă. 50. Votăm 50. Se adoptă. 51. Se adoptă. 52. Votăm 52. S-a închis votul, se adoptă. Acum, 55. 55. Dantin. Nu votăm decât Dantin. A votat toată lumea? 55 se adoptă. 56. S-a deschis votul. Se adoptă. 57. La via. 57. A votat toată lumea? 57 se adoptă. 58. Considerentul N. A votat toată lumea? S-a închis votul. 58 se adoptă. 59. Votăm 59, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 60. S-a deschis votul. Votăm 60, s-a închis votul, 60 se adoptă. 61. Votăm 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. 61 se respinge. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 63 S-a deschis votul. S-a închis votul, 63 se adoptă. Compromisul numărul 10. Deschidem votul la compromisul 10. Se adoptă. Votăm 71. S-a deschis votul. S-a, de- s-a închis votul. Se adoptă. 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 73 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 76. Tabajdi Le Foll. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 77. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 78. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 11. Amendamentul de compromis numărul 11. E toată lumea de acord? Se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. acceptați cu toții un amendament oral în privința compromisului 11. Votăm acest amendament oral. Se adoptă. Trebuie să votăm 84. Iegle. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. În sfârșit, 85 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să votăm acum ceea ce ne-a sosit de la Comisia pentru Mediu. Votăm amendamentul 4. Amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5 acum. Tot Comisia pentru Mediu. Se adoptă de asemenea. 6. Comisia pentru Mediu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și, în sfârșit, nouă, al Comisiei pentru Mediu. S-a închis votul. Se respinge. Nu prea ne place Comisia pentru Mediu. Votăm acum întregul raport amendat, votul final, deficitul de proteine, raportul Ausling. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Jose Bove e împotriva. S-a închis votul.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 d'ossigeno perché dobbiamo... Trageți o gură de aer pentru că mergem foarte repede raportul Papa Stamkos cu foarte, foarte multe amendamente. Are you ready, Papa Stamkos? Yes. We have a lot of votes. Well, yes. yes. Passiamo ora alla votazione sul progetto di relazione d'iniziativa. E vorba de proiectul de raport al domnului Papastamkos, Agricultura Europeană și Comerț Internațional. S-au prezentat 127 de amendamente. Raportorul a propus trei amendamente de compromis. Giorgio, dorești să te exprimi înainte de toate? Bun, foarte bine, trecem direct la vot. Începem cu amendamentul 18. Votul s-a deschis la amendamentul 18. Votul s-a închis. Se respinge. 19. Votul s-a deschis la amendamentul 19. Am închis votul la 19. Se aprobă. Compromisul numărul 1. Votul s-a deschis la compromisul numărul 1. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 25. Am deschis votul la 25. Respins. Am închis votul, spune președintele. Bun. 27. Votul s-a deschis. Am închis votul la 27. Se respinge. Amendamentul 24. Am deschis votul la 24, amendamentul 24. Am închis votul. 24 este respins. 26. Deschid votul la amendamentul 26. Am închis votul la 26. Respins. Votăm acum amendamentul 28. Votul s-a deschis. Votul la 28 s-a închis, s-a închis, se respinge. 29. Am deschis votul la 29. Votul s-a închis. Se adoptă. 30. Votul s-a deschis. Votăm la 30. Acum votul s-a închis. Se respinge. 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Vot, amendamentul este adoptat. și 2. Amendamentul Voicevoschi. S-a deschis votul la 32. Se aprobă. Acum votăm 37. Am deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 35 al domnului Nicholson. Am deschis votul. Votăm. Am închis votul. Se adoptă. 34 devine caduc pentru că l-am adoptat pe 37. Acum trecem la 38 al doamnei McGuinness. Vă rog. Da, am uitat de amendamentul domnului Tarabela. Deci, deschidem votul la amendamentul 36. 36. Se adoptă. 38. 38. Botul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 39. Am deschis votul. Votul s-a închis se adoptă. 54 al domnului Sichereschi. 54 se adoptă. Foarte bine, am închis votul, deci este adoptat. Acum trecem la 42. Am deschis votul. Alberdes, toată lumea este pentru, se adoptă. Trecem acum la 43. Amendamentul 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Patruzeci și cinci. Votăm. Votul s-a închis. Am închis votul. Se respinge. Mergem acum la compromisul numărul 2. Votul s-a deschis. Votăm. Se adoptă. Votăm avizul Comisiei INTA. Opinia Comisiei INTA. Am deschis votul. Puteți să votați. Da, vă rog să mă scuzați, nu votăm. Într-adevăr, e legat de compromisul 2 și acum mergem la amendamentul 55. Votăm 55 pe pagina următoare. Am deschis votul. Trei părți. Mă scuzați, deci e vorba de 55, spune președintele. Foarte bine. Acum am închis votul la 55. Mergem la 57, al doamnei Rodust. Votăm 57. Am deschis votul la 57, amendamentul Rodust. Votează Ruiș. Ai votat? Toată lumea a votat? Am închis votul. Se respinge. Acum trecem la votul la 59. Iar și Dorfman. Am deschis votul la 59. Votul s-a închis. Se respinge. Acum suntem la amendamentul 56, Dantin și Adrover. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul raportorului. 60. Votați la 60. Am închis votul. Se adoptă. 61 al domnului Siekierski. Am deschis votul la 61. Am închis votul. Se respinge. 62. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la 66. Am deschis votul la amendamentul 66. Votul s-a închis. Se respinge, cred eu. Într-adevăr. Acum votăm amendament, amendamentul 63. Am deschis votul. Votul s-a închis. Votul s-a închis și amendamentul este respins. 64. Acum. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Respins. 67 al domnului Tarabela. Deci, se adoptă. 67. 65. Votăm acum 65, amendamentul domnului redactor, raportor. Votul s-a închis. Se adoptă. 68. Votăm la 68. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Iarăși, opinia INTA, acum trebuie să votăm. E vorba de paragrafele 14. Vă rog să votați cu toții. Opinia de la INTA. Deci, bun, s-a închis. Ha, ha. Am respins opinia INTA la limită. Amendamentul 69, Rodust. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Am închis votul și amendamentul este respins. 70. Am deschis votul la amendamentul 70. Se adoptă 71 al domnului Nicholson. Se adoptă 71. Trecem acum la amendamentul 76 al domnului Alveș. Am deschis votul. Votăm la 76. 7 și 6, 7, 6. Este respins. Haideți să vedem. Într-adevăr, este respins. Votăm uh, amendamentul 77. Iar Dorfman. Am deschis votul. Votul s-a închis. Nu se adoptă. Amendamentul 78. Fontana. Toată lumea a votat. Am închis votul. Se respinge. 79 Am deschis votul la 79. Votul s-a închis. Respins. 81. Deschid votul. Am închis votul la 81 și respins. 82. La 82 am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 83. Am deschis votul 83. Bineînțeles. Toată lumea e de acord. Și se adoptă. 84. Am deschis votul la 84. Votul s-a închis. Respins. Acum votăm la 86. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm 87 acum. Am deschis votul. Votul s-a închis. Acum și se adoptă Acum uh, votăm niște sugestii de la Comisia INTA. Opinii. Opinii e INTA. Aliniatul 7. Am deschis votul. Votul s-a închis. Am avut dreptate, e respins. 88. Amendament al raportorului. Amendamentul 88. Am închis votul. Acest amendament se adoptă. Acum, 89. Votul s-a deschis. Amendamentul doamnei Iegel se adoptă. Trecem acum la amendamentul 92. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 93. Am deschis votul? La 93. Votul s-a închis. 93 se adoptă. 94. Votăm la 94. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la 122, amendamentul domnului Herbert Dorfman. Am deschis votul. Toată lumea a votat la 122 se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Am deschis votul. Am închis votul la compromisul 3 și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 105. Votăm la 105. Domnul Tarabela a cerut, para, a cerut cuvântul. Da, domnule președinte, e un detaliu, dar cum 101 nu apare în compromis, de ce să nu-l votăm și trecem direct la 105, mă întreb. Secretariatul mă informează că, de fapt, se trece la 105 pentru că 101 face parte din amendamentul de compromis. În realitate. Așa că votăm 105. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Acum 106 al raportorului. Amendamentul 106. Am închis votul acum și se adoptă. Acum trebuie să votăm aliniatul 5, care ne vine de la Comisia INTA. Am deschis votul. Toată lumea a deschis, a votat, mă scuzați, foarte adoptă. 107. Amendament total raportorului. 107, deci. Am deschis votul. Toată lumea a votat? Am închis votul acum la 107 și se adoptă. Acum votăm 108, amendamentul 108, am deschis votul. 109 în două părți. Votăm prima parte acum. La 109, deci. Deschid votul la 109, partea 1. Am închis votul și se adoptă. Acum 109, partea a doua. Votul s-a deschis la partea a doua de la 109 și acum am închis votul. Se adoptă și aceasta. Amendamentul 111. Am deschis votul? Foarte bine. Este adoptat. 112. Am deschis votul? Vă rog să votați. La 112 se adoptă. 113. Tarabela. Am deschis votul? Toată lumea a votat foarte bine. Este adoptat. 114. Am deschis votul la 114. Puteți să votați la 114. Acum am închis votul. Se adoptă amendamentul domnului Alveș. Acum trecem la 115. Pe două părți. Prima parte. Am deschis votul. Votul s-a închis pe la partea uh, întâi. Se adoptă. Acum votăm la partea a doua, de la 115 și deschid votul. Toată lumea a votat? Am închis votul aici și se adoptă și partea a doua. Foarte bine. 116. Am deschis votul la 116, deci. Toată lumea a votat? Bun, se adoptă. Acum, iarăși avem o sugestie de la INTA, o adăugire. Deschid votul. Toată lumea de acord cu INTA și, într-adevăr, se adoptă. 117, tot din partea domnului raportor, deschid votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum... Trecem la 119. Am deschis votul la 119. Toată lumea a votat. Am închis votul și se adoptă. Iarăși, trebuie să votăm opinie, o sugestie din partea INTA. Și aceasta este o adăugire. Haideți să votăm. Am deschis votul, votul s-a închis, se adoptă. Se adoptă, deci, amendamentul 120. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat și am și adoptat 120. Acum 121, am deschis votul la 121. Votul s-a închis la 121 și am adoptat și acest amendament 121. 123. Votăm deci la 123. Am deschis votul. Amendament al domnului raportor și se adoptă. 124, care a primit foarte, foarte multe semnături, deci n-are cum să fie adoptat. Bineînțeles. Am deschis votul la 124. Da. De la sine înțeles, se adoptă. Intervenție fără microfon. O 155, 125 al doamnei Ieglă. Am deschis votul. Se adoptă. Am închis, deci, și am adoptat acest amendament. Votăm acum amendamentul 126 al domnului Fontana. Votul s-a deschis. Se respinge. Trecem la 127 al raportorului. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Trebuie să votăm aliniatul 13, uh, conform uh, sugestiilor de la INTA. Am deschis votul, votul s-a închis, toată lumea a votat, se adoptă. Trecem acum la aliniatul 14, tot de la INTA. Am deschis votul. Toată lumea a votat, se respinge. Și acum votăm la alineatul 15, tot din partea INTA. Și acesta cred că va fi adoptat. Se adoptă, deci. Trecem, deci, acum la considerente. Unu. Foarte repede. Haideți. Deschid votul. La considerentul 1 l-am închis, se adoptă. 2. Amendamentul numărul 2, scuze, spune președintele. Toată lumea a votat, se adoptă. 3. Deschid votul la 3. Toată lumea a votat. Am închis votul. Se respinge. 4. Deschid Votul la 4. 4. Vă rog să votați. Am închis votul. Se adoptă. 5 acum. Am deschis votul la 5. Toată lumea a votat. Am închis votul și se adoptă. Acum 6. Am deschis votul la 6. Toată lumea a votat. Am închis votul. 8. Am deschis votul la 8. Am închis votul și se adoptă. 7. Deschid votul la 7. Votul s-a închis și se adoptă. 10. Votăm la 10. Toată lumea a votat la 10. Bun. Am închis votul. 11. Votați la 11, vă rog. Am închis votul acum și se adoptă. 9. Toată lumea a votat la 9. Se adoptă. 12. Votăm la 12. Toată lumea a votat. Se adoptă. Cincisprezece. Am deschis votul. Vă rog să votați la 15. Se închide votul și este respins. 13. Deschidem votul la 13. Toată lumea a votat. Se închide votul. Este adoptat. 14. Votăm la 16. Mă scuzați. Am închis votul și se adoptă. 14 acum. Votăm la 14, am deschis votul la 14, am închis votul și se adoptă. 10. Pentru mulțumirea tuturor, amendament colectiv. Toată lumea e de acord. Foarte bine. Se adoptă. Acum, intervenție fără microfon. N-am votat, spune președintele, pentru că sunt așa distras, distrat, mă scuzați, secretarul face pentru mine. Nu, glumesc. Am votat, bineînțeles că am votat. Bun, acum avem vot pe marginea opiniilor de la Comisia DEVE, dezvoltare. Începem cu aliniatul 1. Deschid votul. Sugestii ale Comisiei DEVE. Vă rog să, să votați. Ați votat? Am închis votul. Se adoptă. La limită 2. Sugestia numărul 2. 2. Am închis votul aici. La limită. Într-adevăr. Se adoptă. Acum trecem la 3. Am deschis votul la aceste sugestii de V. La aliniatul 3, deci, care se adoptă și acesta acum. 6, aliniatul 6. Am deschis votul. Suntem la 6, deci. Toată lumea a votat. Am închis votul. Și este respins. La 7. Vot pe părți. Prima parte. Deschid votul. La 7, partea 1. Am închis votul. Partea a doua, partea întâi a fost adoptată. Acum trecem la partea a doua, de la șapte. Vă rog să votați partea a doua. Și văd că socialiștii au așa o tactică aparte. Este respins acest uh, partea a doua și trecem direct la sugestia de la 8. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Și acum votăm rezoluția astfel modificată. Vot final, vot definitiv Toată lumea a votat, am închis votul și se adoptă felicitări domnului Papa Stamcos. Bene, prendete fiato un minuto che passiamo alla successiva. Trecem într-un minut la următorul raport. O informazione importante. O informație importantă dată fiind uh, participarea bună, vă anunț că audierea noastră din această după-amiază va avea loc în hemiciclu. astfel încât uh, să avem loc să ne întâlnim în sala plenară cu toți invitații. Acum, cu un ultim efort, trebuie să votăm cel de-al treilea raport al doamnei Elizabeth Iegle și anume rolul femeilor în agricultură în zonele rurale. Raportoare doamna Iegle. Au fost prezentate 136 de amendamente însă raportoarea a reușit să le reunească în șapte propuneri de compromis. Elizabeth, vrei să iei cuvântul? Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Țin să mulțumesc tuturor, în special însă raportorilor din umbră și colaboratorilor noștri pentru bună colaborare. A fost un raport foarte interesant, o muncă foarte interesantă. N-aș fi crezut că și din afară vor veni așa de multe întrebări și așa de multe contribuții și se vede acest lucru și lista de vot. Am încercat ca raportul să aibă o linie clară, formulări clare și trimiteri la uh, chestiuni care au fost solicitate de Comisia FEM, care însă nu vor mai fi votate astfel în mod explicit. Vreau însă să mă refer la trei aspecte. Din perspectiva Comisiei Agri, accentul se pune asupra aspectelor economice, dar și a rolului femeilor uh, în acest sens și întărirea acestui rol. Nu am dorit acum să form votăm o discriminare pozitivă pentru femei în ceea ce privește agricultura, pentru că acest lucru ar fi fost uh, dificil uh, și în perspectiva lucrărilor viitoare. Un al doilea aspect cu care nu am putut fi de acord se referă la consolidarea infrastructurii în uh, domeniul rural, însă nu pot fi de acord cu includerea aspectelor care țin de transportul local în pilonul al doilea. Vă pot spune că în Comisia pentru Transport a fost uh, votat ieri un amendament prin care se solicită mai multe fonduri pentru zonele rurale și această temă se încadrează în competențele lor pentru că date fiind fondurile noastre limitate pentru uh, agricultură, nu aș fi de acord să alocăm fonduri pentru transporturi. În ceea ce privește amendamentul 131 și solicitarea către statele membre, în de a dezvolta și participarea partenerilor de viață în a lucrătorilor rurali. Eu cred că până la urmă aici este vorba de o intervenție în subsidiaritatea statelor membre. Eu cred că la 19 avem o formulare mai bună care spune, solicită susținerea eforturilor politice de a promova rolul femeilor în agricultură în așa fel încât să li se faciliteze activitatea în domeniul agricol și în special în ceea ce privește uh, activitatea în de întreprinzător în acest domeniu. De aceea vă solicit să fiți de acord cu această formulare. Acum cred că putem trece la vot și sper într-un rezultat uh, pozitiv. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc încă o dată tuturor. Mulțumesc, domnule președintele. Vom ține cont de sugestiile raportoare și trecem acum la vot. Și începem cu compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul numărul 1 a fost adoptat. Acum votăm 39, uh, amendamentul 39, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 40. Votăm amendamentul 40, votul e deschis. Se închide votul, se respinge. 41. Amendamentul 41. S-a deschis votul. Se închide votul și se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis numărul 7. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul și se adoptă compromisul numărul 7. Trecem acum la 42. Votul e deschis. S-a închis votul. 42 se respinge. Votăm 44. S-a deschis votul. Se închide votul la 44. se respinge. Votăm acum 46, îmi cer scuze, mai întâi 45. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Acum 46, se deschide votul. S-a închis votul. La 46 se respinge. 47. Matera. Se deschide votul. Toată lumea de acord. Se închide votul și se adoptă. 48. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul și se respinge. 48. 50. Votăm amendamentul 50. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Patruzeci și nouă. <clears throat> S-a deschis votul. Se închide votul. Se adoptă. 51. A votat toată lumea. Se închide votul. Și se respinge. Se deschide votul la 52. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm 53. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se închide votul și se adoptă. Se deschide votul la 54. A votat toată lumea. S-a închis votul, se adoptă. 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul numărul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Trecem acum la 63. E deschis votul la 63. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Votăm acum compromisul numărul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la 72. Îmi cer scuze. E vorba de un amendament oral. Are cineva ceva împotrivă? Suntem de acord, deci putem vota 72, Garcia Perez. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 74. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 75. Șaptezeci așadar. S-a deschis votul. A votat toată lumea. <clears throat> se închide votul și se respinge. 76. Și aici e vorba de un amendament oral. Are cineva ceva împotrivă? Votăm atunci 76. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Continuăm cu 77. s des, se deschide votul. Se închide votul. A votat toată lumea. Rezultatul la 77 se respinge. Trecem la 78. Se deschide votul la 78. A votat toată lumea. Se închide votul și se respinge. 79 de Castro. Votăm amendamentul președintelui. 79. A votat toată lumea. Se adoptă. Mulțumesc pentru încredere. Amendamentul 80. Există o abținere. Am să văd cine e cel în cauză. 80. Se deschide votul la 80. Ați votat cu toții. Se închide votul la 80. Se rest respinge, aș spune. Da, se respinge. 81. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul la 81 și se adoptă. 82. <clears throat> Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul la 82, respins. Votăm 83 acum pe două părți. Prima parte se deschide votul la 83, partea întâia. A votat toată lumea, se închide votul și se adoptă prima parte. A doua parte, 83 partea a doua, a votat toată lumea. Se închide votul și a fost respinsă cea de-a doua parte. Încă un amendament oral la 84, de acord toată lumea. Votăm așadar amendamentul oral 84. S-a deschis votul, se închide votul. 84 se adoptă. 85 se deschide votul. La 85 Nicholson a votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins 85. 86. Votul e deschis la 86. Se închide votul la 86. Se respinge. 88. Se deschide votul la 88. A votat toată lumea. Se închide votul. Respins. Compromisul 4. Votul e deschis. A votat toată lumea. Se închide votul și compromisul a fost adoptat. A 89. 89, on l'a voté. Non Ah, c'était le 88 Oh, we have to go back to 89. Sì. Chiediamo scusa. Ne cerem scuze, aveți dreptate, trebuie să votăm și amendamentul 89. Deschid votul la 89. A votat toată lumea, se închide votul, 89 se adoptă. Acum trebuie să votăm și 90. Se deschide votul la 90. Se închide votul și se adoptă. Ne cerem scuze. Am adoptat compromisul 4. Trecem acum la 97 Reimers. S-a deschis votul, a votat toată lumea. La 97 se închide votul. Rezultatul se respinge. 98 acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se închide votul la 98. A fost respins. 99. Se deschide votul. Cu toții de acord la 99 se adoptă. Acum un amendament oral al raportorului. Toată lumea de acord? Doamna Luling a cerut uh, cuvântul. Sunt autoarea acestui amendament. Aș vrea să vă atrag atenția că în versiunea franceză eu una nu cunosc amendamentul oral. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei traduceri proaste. Nu trebuie să vorbim despre prestații maternale, ci despre protecția maternității în acest amendament. Am depus acest amendament pentru a nu cita doar un număr de directivă, ci pentru a spune foarte exact despre ce este vorba în această directivă. Iată de ce nu înțeleg de ce raportorul este împotriva. Este ceea ce se spune în directiva pe care am adoptat-o. Parola Elisabeth Jäger. Mulțumesc, doamnei Luling. Dau cuvântul acum doamnei Iegle pentru a-i da explicațiile necesare colegei Luling. Eu sunt de părere că textul inițial satisface și doleanțele doamnei Luling, care face trimitere la directiva 2010-41 UE și nu cred că putem uh, uh, prezenta de fiecare dată textul din respectivele directive atunci când facem trimitere la acestea. Doamna Luling solicită ca uh, soțiile, de exemplu, ale agricultorilor să beneficieze de asemenea de protecție pe parcursul maternității și în uh, compromisurile anterioare, aceste aspecte au fost mai bine acoperite uh, decât cu formularea prezentă. De aceea v-aș ruga să păstrăm lista de vot așa cum este. Acum însă, spune președintele, vreau să știu dacă doamna Luling se opune acestui amendament oral. Dacă însă va a convins, doamna Iegle? Nu înțeleg de ce nu se citează foarte exact conținutul acestei, dicta, acestei directive, pentru că persoanele care citesc acest text nu au ce să facă cu o directivă din, uh, cu directiva 41-2010. Trebuie să spunem clar ceea ce trebuie făcut. Este foarte important. Eu am fost raportoare a acestei directive. Il 100 Elizabeth, dacă ești de acord, putem, uh, dacă votăm 100, putem ține cont de toate aspectele. Trecem acum la amendamentul 100. S-a deschis votul. A votat toată lumea la 100. Amendamentul Luling. Se închide votul. Se adoptă. Iată. Problema s-a rezolvat. Trecem acum la 102, Harking. Se deschide votul la 102. A votat toată lumea. Se închide votul la 102. Se respinge. Votăm acum 103 pe două părți. Prima parte se deschide votul. 103, prima parte, se închide votul. se adoptă. Acum 103, partea a doua, se deschide votul. S-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la 106, Nicholson, se deschide votul. A votat toată lumea la 106, se închide 106, se adoptă. Trecem acum la compromisul numărul 5. Se deschide votul. Compromisul 5 se adoptă. Trecem acum la amendamentul 116. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul numărul 6. Se deschide votul. Se închide votul la compromisul 6, care se adoptă. Trecem acum la amendamentul 121. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul la 121. Se respinge. Sì. Aperta la votazione. Se deschide votul la 123. Se închide votul. Se respinge. Se deschide votul la 124. Se închide votul. Se res- adoptă sau se respinge. Acum se deschide votul la 125. Se închide votul la 125. Se adoptă amendamentul domnului Lavia. 126 acum. Se deschide votul. Se închide votul. Rezultatul se respinge. 127. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. 128. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Avem acum un amendament oral din partea lui Garcia Pérez. Se opune cineva? Nu. Votăm atunci amendamentul 129. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Votăm 130. Se deschide votul. Se închide votul și se adoptă. 131. Se deschide votul la 131. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 132. Se deschide votul la 132. A votat toată lumea. Se închide votul. Și acesta se respinge. 133. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. 134. <clears throat> Se deschide votul. Se închide votul. Amendamentul Niculescu se adoptă. 136. <clears throat> Se deschide votul la 136. A votat toată lumea. Se închide votul. Respins. Acum numărul 1, Garcia Perez. Se deschide votul, se închide votul, se adoptă. De asemenea, la 2 se deschide votul, se închide votul, se respinge. Votăm acum considerentul numărul 3. Se deschide votul la considerentul numărul 3. Se închide votul. Se adoptă. 4. Considerentul 4. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Respins. Trecem la 6. Votăm considerentul 6. Amendamentul 6 se adoptă. 7. Se deschide votul la 7. Vota toată lumea. Se închide votul la 7. Rezultatul este că a fost respins. Numărul 8. <clears throat> Se deschide votul. Se închide votul. A votat toată lumea. Se respinge. 9. Se deschide votul la 9. A votat toată lumea. S-a închis votul. A adoptat. Încă un amendament oral din partea doamnei Iegle. Deschidem votul, amendamentul oral. Se închide votul și se adoptă. Trecem acum la 12. Se deschide votul la 12. A votat toată lumea? Se adoptă. 13. Un amendament oral al doamnei Dăncilă. Se opune cineva? Votăm atunci amendamentul oral. Se deschide votul. Se închide votul. Se adaptă. Acum 16. Mölzer. Se închide votul la 16 și se respinge. 18. Votăm 18. A votat toată lumea, se închide votul și se adoptăm. 19. E respins. 20. Se deschide votul la 20. A votat toată lumea la 20. Respins. 21. Votăm 21. Se deschide votul la 21. A votat toată lumea. Se închide votul. Respins. 22. Votăm 22. Se deschide votul. Vota toată lumea. Se închide votul. Respins. Votăm 24. Melțar. Se deschide votul la 24. A votat toată lumea. Se închide votul. Se respinge. Trecem la 26 pe două părți. Prima parte se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte, la 26, se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Respinsă. Partea a doua. 27. Se deschide votul la 27. Se închide votul. Respins. 29. Se deschide votul la 29. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă. 30. Votăm amendamentul 30. A votat toată lumea. Se închide votul și a fost respins, aș spune, da. Și acum amendamentul 31 pe două părți separate se deschide votul la prima parte a amendamentului 31. A votat toată lumea. Se închide votul. Se adoptă și acum partea a doua a amendamentului 31 se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Partea a doua a fost respinsă. Și acum vot final asupra raportului Iegle cu amendamentele adoptate. Votul e deschis. A votat toată lumea. Se închide votul. Felicitări <clears throat> doamne Elizabeth Iegle, una din doamnele din agricultură, din zonele rurale. Continuăm însă acum. Va bene, un minuto di stretching. Un minut de stretching acum. Prendiamo il lavoro e iniziamo con la punto 11 dell'ordine del giorno, accordo Unione Europea. Continuăm cu punctul 11 de pe ordinea de zi. Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole. Raportorul pentru aviz este domnul Richard Ashford. Această propunere este rezultatul unei negocieri bilaterale care a fost uh, purtată între martie 2008 până astăzi. Cele nouă preferințe reprezintă o liberalizare completă pentru anumite produse sensibile, 60% dintre schimburile agricole, între schimburile agricole între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei pot fi uh, liberalizate complet. În ceea ce privește produsele mai sensibile, carnea, fructele și legumele, produsele lactate, s-au uh, convenit reduceri tarifare. Sunt prevăzute dispoziții specifice în ceea ce privește gestiunea contingentelor tarifare care se aplică brânzeturilor. Domnul Ashworth a pregătit o propunere de aviz și îi dau cuvântul, după care Uh, vom purta o dezbatere. Richard? Domnule președinte, vă rog, vă mulțumesc foarte mult. Este un raport al Comisiei INTA, însă Comisia Agri a fost invitată să își exprime avizul cu privire la comerțul cu produse agricole. După cum ați spus, conform termenilor acordului redactat între Uniunea Europeană și uh, uh, zona economică europeană, există schimburi comerciale între Uniunea Europeană și Legatul Norvegiei, există un acord general între ambele părți, conform căruia barif, barierele tarifare, barierele și tarifele vor fi reduse treptat și aceste măsuri vor fi uh, uh, înscrise într-o serie de scrisori. Se va liberaliza și mai mult uh, uh, comerțul. Uh, liberalizarea va fi completă în privința anumitor produse și acestea reprezintă 60% dintre com- 60% dintre produsele comercializate între Uniunea Europeană și Regatul Norvegia. Acestea vor fi, deci, excluse uh, de la uh, tarifare. Cotele tarifare au fost acceptate în toate cazurile și s-au redactat prevederi specifice în cadrul um, brânzei. Implicațiile bugetare ale acestui acord implică pierderea veniturilor vamale aș vrea să aș vrea să mulțumesc uh, personalului comisiei și aș vrea să recomand ca comisia să își dea consimțământul pentru acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Putem să procedăm foarte rapid. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 ianuarie la prânz. Vă informez de asemenea că votul în comisie este prevăzut pentru 7 februarie. Dacă nu există cereri de uh, luare de cuvânt, îi dau cuvântul domnului Lavia. Aș vrea să pun o întrebare comisiei. În propunerea de acord cu Norvegia există anexe în care sunt specificate produsele. Se uh, adaugă citricele, cu excepția portocalelor, însă nu uh, văd ce se spune în privința uh, portocaliu. Așa să știu care este regimul pentru aceste tipuri de produse, pentru că pentru exporturile din țările din sudul Europei, portocalele reprezintă o piață destul de interesantă. Aș vrea să dau cuvântul uh, Comisiei pentru a răspunde. Am trei reprezentanți, Clark, Climova, cine ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, îl reprezint pe domnul Clark. Lucrez pentru uh, Serviciul Comerț Internațional. Aș vrea să mulțumim, mulțumesc domnului raportor, domnului Ashworth. Acest acord este în interesul Uniunii Europene și merită uh, aprobarea acestei comisii. Nu a fost un acord ușor de obținut Uniunea Europeană are o clauză pentru liberalizarea agriculturii, însă a durat foarte mult până când Norvegia a fost adusă la masa negocierilor. Norvegia are un sector agricol destul de neproductiv, o protecție vamală ridicată, un potențial ridicat. Nu a fost uh, multă vreme convinsă de uh, Um, dezirabilitatea acestor negocieri. Am negociat în conformitate cu uh, prevederile și rezultatul este pe masa acestei comisii. Prin acest acord, Norvegia a liberalizat 20% din importuri, peste 60% din importuri intră uh, duty free și alte produse uh, sunt uh, supuse la cote. În ceea ce privește portocalele, am cerut acest lucru în negocieri, însă Norvegia nu a fost gata să ne acorde o concesie. Sperăm că vom obține această concesie în negocierile viitoare. Uniunea Europeană a obținut uh, uh, uh, măsuri pozitive, însă nu ne așteptăm la o creștere semnificativă a exporturilor în Uniunea Europeană. Așteptăm aprobarea uh, Parlamentului norvegian, după care Consiliul și Comisia vor semna acordul și Sperăm că acordul uh, va fi uh, ratificat și va intra în vigoare. Mulțumesc. Dacă raportorul este de acord, ne oprim aici. Amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 ianuarie și va trebui să votăm în Comisia pentru Agricultură pe 7 februarie. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 12. Este vorba despre sistemele de calitate aplicabile produselor agricole. Este o propunere legislativă importantă. Este o primă consultare. Comisia a prezentat un pachet cu privire la calită, calitate în urma unei uh, uh consultări publice. Pachetul cuprinde două propuneri de regulament o propune cu privire la sistemele de calitate ale produselor agricole și uh, un document cu privire la comercializare. Cele două documente privesc etichetarea produselor cu ingrediente um, anume. Raportul de inițiativă a fost uh, redactat de către colegul nostru și în afară de chestiunile de fond, aș vrea să vă atrag atenția asupra dispozițiilor în ceea ce privește actele delegate și în privința implementărilor. Este important pentru a vedea cum se va duce la bun sfârșit elaborarea politicilor. Trebuie să armonizăm și aspecte legate de Lisabona. Astăzi avem un prim schimb de opinii cu privire la propunerea Comisiei ne vom uh, continua discuțiile într-un atelier care se va ține pe 15 martie. Dau cuvântul comisiei care este reprezentată de doamna uh, Saras care este, uh, se ocupă de acest dosar și voi da cuvântul și doamnei Irace Garcia Perez, comisia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să prezint această propunere cu privire la calitate. Este, face parte din planul pe care uh, Comisia l-a uh, propus de mai multe ori. A, este un plan care a făcut obiectul a numeroase consultări Aș vrea să vă amintesc în do- că în 2008 am uh, prezentat uh, prima carte verde cu privire la diferitele instituții. Apoi am venit cu o comunicare. Această comunicare a, a uh, prezentat principalele linii directoare pe care urma să Uh, le urmăm și am prezentat propunerile finale acum câteva săptămâni. Am lucrat în strânsă cooperare cu această comisie din Parlamentul European. După cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, pachetul uh, conține două propuneri legislative. Prima se referă la standardele de marketing și cealaltă se referă la ceea ce numim PDO PGA. Recomandarea pe care a, recomandarea aceasta include produse care vor fi incluse cu aceste propuneri vrem să încercăm să îi ajutăm pe agricultori agricultorii care au o legătură strânsă cu o anumită regiune sau care care um, vor să reflecte acest lucru și să comunice acest lucru consumatorilor. Propunerea legislativă cu privire la standardele de marketing presupune alinierea standardelor cu tratatul de la Lisabona și implică un standard uh, generalizat. Toți consumatorii vor să constate că un produs este sănătos și nu prezintă pericole din punctul de vedere al sănătății. Ideea de bază este să avem standarde sectoriale, după care ne vom uh, uita la evaluarea de impact. Vom examina apoi originile geografice și care sunt informațiile pe care putem să le dăm consumatorilor. Vom discuta despre toate aceste propuneri cu dumneavoastră foarte îndeaproape. În ceea ce privește propunerile legate de sistemele de calitate, vrem să clarificăm și să simplificăm originea geografică, adăugând o nouă facilitate. Vrem să se adauge uh, anumiți marcări, mai precis, legat în ceea ce privește uh, denumirea de origine, vrem să se clarifice exact definițiile și vrem să se facă legătura între originea geografică și numele de firmă. Numele de firmă, brandul, este o formă de protecție a protecției intelectuale, în timp ce originea geografică este altceva. Vrem să se clarifice rolul pro, producătorilor, vrem să se explice cum uh, a trebuit să se um, desemneze um, denumirea de origine. Știți că, de asemenea, că vrem să reducem birocrația pentru că aceste proceduri sunt uh, lente vrem să facem procedurile mai simple pentru toți cei care vor să utilizeze acest sistem. În ceea ce privește metoda tradițională garantată, sistemul este complex, există multe concepte care sunt greu de interpretat, chiar și în comisie. Sigur că um, pentru a primi acest statut trebuie să îndeplinești condițiile și nu este ușor, mai ales pentru produsele prelucrate, pentru că originele geografice sunt foarte strâns legate de zona în care sunt produse, dar implică și un anumit know-how. Am vrea să instituim un cadru general să... Este vorba despre sistemul de calitate opțional. Este um, un sistem care uh, este instituit, însă reglementările în domeniu uh, sunt împărțite între diferite texte legislative. Comisia a venit cu linii directoare. Unele sunt legate de ingredientele care duc la indicații uh, geografice. Ideea este să instituim un model de bază în așa fel încât aceste origini geografice să fie mai bine exprimate. Apoi, sistemele de calitate sunt de asemenea importante este important ca consumatorii să folosească, să folosească de toate uh, instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a face cea mai bună alegere. Deci pachetul acesta își propune să acorde o platformă, să um, acordă o, o bună platformă uh, consumatorilor și vrem să discutăm despre toate aceste măsuri cu dumneavoastră în strânsă colaborare cu, uh, în uh, cadrul procedurii de codecizie, care este procedura legislativă permanentă. Mulțumesc! La Comisiune, la directore Benit Salat. Mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei și acum dau cuvântul doamnei raportor. Aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În prim... Domnule președinte, în primul rând mulțumesc Comisiei pentru că uh, ne-a dat informații în ceea ce privește calitatea produselor agricole. Practic, e o chestiune de identitate a produselor agricole europene și este și uh, un element esențial pentru uh, competitivitate, dar și un răspuns cererilor pe care ni le adresează consumatorii, precum și uh, legat de tehnicile tradiționale. Ei bine, este clar că toate sistemele puse uh, în discuție sunt foarte utile și noi dorim să continuăm în același sens. Uh, toate aceste lucruri, indicații geografice și mai departe, există deja și trebuie să fie recunoscute. În orice caz, procedurile trebuie să fie recunoscute ca atare. Uh, Comisia încearcă să simplifice cele, modul de folosire al celor două scheme de origine geografică. Ar trebui să se aplice atât produselor europene cât și cele care sunt uh, importate din afara Uniunii Europene. Pentru, de exemplu, uh, indicația de origine geografică, aceasta este trebuie să cadă în domeniul public și să fie un instrument care să permită fermierilor și tuturor celor din lanțul de producție alimentar să permită deci acestora să comunice mai bine care sunt caracteristicile produsului său. Uh, anumiți producători uh, au dificultăți cu comunicarea acestor informații. Iar noi, la Parlament, va trebui să adoptăm acest pachet și o să fie interesant să vedem cum vor evolua uh, lucrurile uh, pe anumite tipuri de produse din anumite regiuni. Vom vedea ce soluții vom găsi. Sistemul de norme de comercializare va trebui să fie separat de negocierile în curs la OMC, mai ales când e vorba de, deci cum am spus, de normele de comercializare. Iar din punctul de vedere al pieței unice, ne trebuie specificații tehnice suplimentare pentru a putea evalua situația. Să nu uităm nici problema actelor delegate și de implementare. Încercăm să găsim un echilibru între viteza cu care ne parvin uh, toate aceste date și nevoia de a calma lucrurile și de a exercita un control pe care trebuie să îl uh, facem noi uh, Parlamentul. Avem o directivă din 2007 legată de ouă și de uh, produsele avicole. Aceste lucruri nu intră în pachetul de față și mă întreb de ce. Dacă am înțeles eu bine, anumite standarde de calitate vor fi cu totul noi Uh, vor fi deci inventate în condițiile în care există deja standarde internaționale la nivel deci, internațional care au fost deja adoptate de către statele membre și vreau să întreb Comisia de ce s-a făcut această alegere, dacă se poate să ne sau să primim explicații în acest sens. De asemenea, aș dori să întreb și colegii, raportorii din umbră și coordonatorii grupurilor ce părere au uh, Bineînțeles că îmi doresc o cooperare cât se poate de strânsă cu Comisia pentru ca să avem un consens cât mai larg aici la Parlament și pentru ca avizul nostru, opiniile noastre să poată să fie transmise cât mai clar și ca în continuare în negocierile cu Consiliul să putem să ajungem la un pachet care să răspundă tuturor așteptărilor. Mulțumesc foarte mult, Irașe. Acum începem dezbaterea și Aș dori să, mențion, să vă spun care sunt datele principale în continuare. Workshop pe calitate pe 15 martie 2011, evaluarea proiectului de raport pe 28 martie, termenul de punere a amendamentelor pe 11 aprilie și adoptarea pachetului calitate la comisia noastră Agri pe 25 mai. Acum începem dezbaterea și avem mai mulți vorbitori, doritori. Începem cu domnul, doamna Reimers. Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru început, uh, salut faptul că urmează să se facă o convergență între mai multe reglementări, pentru că politica în domeniul agricol este o verigă importantă în uh, lanțul de calitate și Uh, trebuie să acordăm și producătorilor agricoli posibilitatea de a-și comercializa și a de a face un marketing mai bun pentru produsele lor. Însă, în același timp, uh, luăm producătorilor agricoli un instrument de marketing, pentru că dacă reglementăm sau impunem uh, acest lucru tuturor, înseamnă că uh, toți vor trebui să o facă pentru că astfel se ia celor uh, fermieri uh, care practică deja acest lucru un avantaj pe care l-au în momentul de față. Asupra acestui aspect aș dori să mai revin. Mulțumesc. Uh, are acum cuvântul domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că, în principiu, propunerea comisiei vine la momentul oportun și în mare este și o propunere foarte bună. Eu cred că este bine să avem un cadru unitar în Europa pentru denumirile de origine, chiar dacă cred că e bine să nu includem și vinurile aici, nu pentru că nu aș spune că ar fi uh, nenecesar un astfel uh, de cadru pentru vinuri, dar a fost reglementat doar uh, acum ceva vreme. În ceea ce privește importanța denumirilor de origine, acestea au o valență diferită în uh, statele membre. Sunt state din sud, uh, Spania, Franța, Italia, Grecia, unde există o tradiție în acest sens și state din nordul Europei unde o astfel de uh, tradiție nu există. Acum, eu cred că propunerea Comisiei de a crea un fond pentru protecția acestor denumiri de origine este una foarte bună pentru ca să se evite la nivel mondial uh, producția de uh, falsuri. Dacă ne gândim doar uh, de exemplu de la denurile de parmezan sau uh, bere bavareză, ne dăm seama că e nevoie de o protecție corespunzătoare și în interiorul Europei pentru aceste denumiri. Apoi discuția vis-a-vis -vis de rolul uh, utilizatorilor. Și fără îndoială, denumirile de origine sunt niște denumiri uh, accesibile publicului. Eu cred că aici trebuie să încercăm însă să legăm oarecum numele de marcă și de aceea cred că utilizatorii ar trebui să aibă dreptul să uh, aibă un acces direct la astfel de denumiri, pentru că sunt uh, locuri în Europa unde prin uh, asociere s-a încercat o comercializare a unor astfel de produse, dar a eșuat. Apoi, în ceea ce privește alimentele. Dacă, să spunem, vă dau un exemplu, pe viitor, un sandwich va conține și uh, șuncă de parma și acest lucru va face posibil ca întregul sandwich să se numească așa, mi se pare uh, o chestiune îndoielnică. Apoi, în ceea ce privește produsele din zonele montane, aici cred că e binevenită această posibilitate de a le putea eticheta ca atare. Eu știu că a existat o astfel de propunere în uh, textul comisiei, care acum s-a dispărut și eu cu siguranță voi relua această propunere aici în Parlament, pentru că E uh, bine ca și consumatorul uh, să, să știe, să fie de la bun început uh, informat în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Danta, în primul rând vreau să spun că raportul domnului Scota a întrunit consensul larg al Parlamentului și în propunerea comisiei lipsește ceva ce nu ce apărea în raport și o să încercăm să inversăm această tendință. Eu aș dori ca Comisia să ne consolideze poziția noastră în negocierile internaționale și anume să uh, insiste asupra importanței acestor denumiri de origine uh, pentru Europa. E foarte important, însă aș pune întrebări foarte concrete Comisiei. În primul rând, uh, acea denumire de origine zonă muntoasă, aveam această propunere inițial dar ea a dispărut din propunerea finală și care sunt motivele, aș dori să întreb. Apoi, în raportul colegului Scota am subliniat foarte clar faptul că exista o legătură între uh, origine și volumul produselor și aceasta în termen pur și simplu de profit sau de valoare adăugată. Nu vreau să intru în detaliu, însă este clar, mie mi este clar că dorim ca această legătură trebuie să fie subliniată în raport. Și apoi aș mai dori o lămurire, pentru că n-am înțeles tot ce ni s-a spus. Doriți ca aceste indicații geografice să fie rezervate numai produselor prelucrate. Ce înseamnă acest lucru? Adică ar însemna ca această indicație geografică să nu se mai aplice unor produse care uh, au o producție uh, aparte. Uh, mă gândesc deci la produse care uh, inițial au fost reținute în raport, dar care acum par să fie excluse. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Danta. Este foarte clar. Vreau și eu să fac câteva observații. La sfârșit, dar acum urmează domnul Schmidt. Thanks, President. Uh, I'll... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint, pentru că cred că suntem de acord cu toții că această propunere merge pe calea cea bună. Este bine că s-a uh, a existat multă inspirație din partea raportului Scota pe care noi l-am adoptat și este clar că noi trebuie să arătăm care este valoarea adăugată europeană a tuturor acestor produse uh, și să arătăm că există produse de nișe, produse uh, cu valoare adăugată substanțială uh, pe care trebuie să mergem în loc să insistăm asupra comercializării unor produse de masă și fără niciun fel de valoare locală. Și mă bucur foarte mult că cadrul juridic devine prin această propunere mai coerent și lucrurile sunt uh, specificate uh, mult mai clar. Și deci este foarte clar că această simplificare și clarificare este de binevenită. Aș dori să, să spun ceva despre acea etichetare a zonelor muntoase. Vreau să vă spun că eu, uh, venind din Scoția, mi-aș dori ca acest lucru să fie declinat așa cum trebuie, specificat. Știu că acest lucru preocupă și Irlanda, pentru că este adevărat că aceste produse din zona muntoasă au o valoare aparte și care trebuie să fie reflectată. În orice caz, așteptăm cu nerăbdare uh, continuarea. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Kalinowski. Mulțumesc foarte mult. Am două întrebări pentru comisie. În primul rând, de ce a hotărât Comisia să îngusteze sau să micșoreze lista de produse mm, cu, indicație tradițională, adică indicație geografică care să se aplice deci numai produselor prelucrate. Ar trebui să intre aici și produse uh, neprelucrate, pentru că uh, este mai bine să se întâmple așa. De fapt, nu știm ce înseamnă acest produs prelucrat până la urmă. A doua întrebare. Cum intenționează Comisia să facă în așa fel încât toate produsele din sistemul actual să intre în noul sistem? Având în vedere că propunerea de regulament introduce noi reguli de înregistrare și credem că regulamentul trebuie să conțină și niște măsuri tranzitorii, având în vedere situația actuală. Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi. Vreau și eu să adaug câteva lucruri înainte de a da cuvântul înapoi comisiei doamnei uh, Salas. Vreau să subliniez ceea ce a spus și domnul Dantin, și anume că uh, Există aici aspecte importante din raportul nostru, în raportul Scota pe care noi l-am votat, uh, vă amintiți, cu o majoritate largă în comisie, dar și în plenară. Deci sunt niște argumente și elemente care nu sunt reluate în pachetul calitate de la comisie, în special problema programării producției. Însă, vreau, ca și pentru produsele de munte, uh, de care a vorbit și doamna raportor de altfel. Dar vreau să spun și eu sau să fac o cerere Comisiei DJ Agri. Ce se întâmplă cu aceste indicații geografice? cu produsele care au obținut deja această indicație geografică și care, în numele noilor uh, acte legislative, vor trebui să ceară din nou această uh, denumire, indicație, pentru că n-a fost încă registrată. Mă refer, de exemplu, la pizza napoletană. Deci, ar trebui să existe totuși un sistem preferențial, pentru că sunt produse care uh, au, trebuit să aștepte, au trebuit să aștepte 6, 5, 6 ani până să obțină această uh, indicație și acum, practic, există uh, uh, posibilitatea ca aceste produse să nu mai apară pe listă. Deci ar fi bine ca pentru produsele care au deja această indicație să poată să fie uh, incluse pe noua listă, în noul cadru legislativ. Acum aș zice comisia și apoi doamna raportor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru întrebări și pentru comentarii, doamnelor și domnilor. Dacă este să mă uit peste raportul Scota, cred că există mai multe uh, asemănări decât deosebiri între cele două. În orice caz, aceasta este poziția noastră a Comisiei. Cred că am preluat multe din raport și există multe compatibilități, însă au fost uh, făcute câteva observații concrete. Dar, practic, din punctul de vedere al uh, simplificării și referindu-mă la acele scheme opționale, ce am încercat noi este să am încercat să punem cap la cap toate acele norme de comercializare care apăreau deja în uh, textul din 2007 și care de apăreau și în alte acte legislative. Deci am pus cap la cap aceste lucruri și am încercat să uh, abordăm o metodă de simplificare. Dar nu doream, n-am dorit pur și simplu să menținem status quo-ul pentru uh, ouă și pentru produsele avicole, așa cum s-a spus aici, ci noi am încercat să avem niște dispoziții tranzitorii în textul de față care să permită să se treacă la noul sistem cu actele delegate. Și deci am făcut acest transfer spre actele delegate prin intermediul unei scheme de tranziție. S-a mai spus aici ceva, și anume acea etichetare pentru produsele din zonele muntoase și de ce nu apare ea aici, în propunerea noastră. Ei bine, propunerea inițială conținea această etichetare pentru zonele muntoase, însă subiectul este unul foarte complicat. Și în procesul nostru de evaluare și analiză am dorit să avem un regulament cât mai precis și mai bun posibil, care să fie util, folositor producătorilor și să nu fie pur și simplu uh, plin de diferite referințe fără să fie urmat de acțiuni concrete. Este clar că am văzut cât de mare este interesul pentru aceste produse din zona muntoasă și este clar că avem nevoie de o soluție adecvată în acest sens, în ceea ce privește specialitățile. Vreau să vă reamintesc că sistemul actual sau de până acum este unul destul de complex, de complicat, pentru că el nu protejează proprietatea intelectuală. Pur și simplu descrie un produs și modul în care acesta este produs, fabricat, dar produse care sunt produse exact la fel, cu aceleași tehnici și rețete, pot și ele să obțină același statut. Iată de ce am dorit informații suplimentare pentru consumatori, ca să știe mai bine cum au fost făcute aceste produse. Avem chiar și un site web în acest sens. Practic, conceptul este destul de clar, sau ar trebui să fie clar pentru consumatori, dar și pentru producători. Și aici uh, considerăm că trebuie să fie introduse reguli sau un sistem de tranziție către noul sistem, fără să aducem atingere produselor care sunt deja înregistrate. Dar, bineînțeles, încurajând înregistrarea și altor produse care pot să intre în această categorie. Pachetul, în forma sa actuală, recunoaște rolul activ pe care îl pot juca grupările de producători și centralele de producători în uh, acest proces. Prin uh, punerea uh, împreună a resurselor și prin focalizarea pe aceste norme de comercializare și de marketing. Deci ele trebuie să joace un rol aici este clar că trebuie să găsească soluții și pentru gestionarea stocurilor și este foarte probabil că dacă vorbim despre volume, vorbim despre stocuri și vorbim despre producători, aici uh, intrăm în zona uh, legislației pe concurență și s-ar putea putea să încălcăm legislația în vigoare în materie de, compe, de concurență. Deci trebuie să fim foarte atenți. Dacă dorim să mergem pe această cale și să vedem ce se întâmplă cu grupările de producători, trebuie să vedem dacă de la caz la caz se justifică aceste lucruri și nu vreau să fac o comparație neapărat cu pachetul lapte, dar vă amintiți ce probleme am avut acolo și a trebuit să intrăm în amănunt în evaluarea situației, pentru că este clar că producătorii își doresc să aibă cât mai mare libertate pentru a produce ce doresc. Mulțumesc! Credo că Irașe voglia... Mulțumesc uh, foarte mult! Eu cred că Rașe ar dori să mai adauge ceva uh, pe finalul acestei dezbateri. Te rog! Mulțumesc! Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc pentru toate răspunsurile date de reprezentanta Comisiei. Există chestiuni în privința cărora vom putea cădea de acord, mai sunt și altele unde vom încerca să facem eforturi în dialog pentru și o mai bună înțelegere. O serie de colegi au spus deja că Uh, raportul Scota a fost uh, votat cu o mare majoritate, deci întrunește consensul nostru și consider că uh, e bine să venim și cu îmbunătățiri ale diferitelor inițiative. Cred că vom avea prilejul să o facem în următoarele luni și aș, mulțumi, aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au intervenit și sper că vom fi în măsură să facem treabă bună. Mulțumesc, spune președintele, vă reamintesc datele încă o dată în următoarea întâlnire, atelier cu privire la calitate pe 15 martie, uh, discutarea proiectului de raport pe 28 martie, termenul de depunere al amendamentelor 11 aprilie și adoptarea în comisie pe 25 mai. Astfel încheiem lucrările comisiei noastre. Vă reamintesc că principalele decizii care au fost luate la reuniunea coordonatorilor. V-aș ruga să luați legătura cu propriul vostru coordonator pentru a vă pune la curent și vă reamintesc acum că la orele 15 vom avea o reuniune o audiere cu privire la politica agricolă comună în hemiciclu, în sala de plenară. Și acum vă doresc un uh, prânz uh, bun <laughs> tuturor, poftă bună! Oui, le 2. Exactement.